loc mâine, joi 10 martie, de la orele 8.30 până la orele 14 și de la orele 15 la orele 17. Ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe site-ul internet al Parlamentului.